Stimate doamne, stimați domn, sunt opt colegi în sală, dacă am numărat bine, așa că avem quorum și putem să începem cu agenda de zi pe astăzi. Primul punct de pe ordinea de zi e numărul 27, gestionarea colectivă a drepturilor de autor și drepturile conexe. Raportor este doamna Galo și îi voi da imediat cuvântul. Vă rog. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. 427 de amendamente au fost depuse la raport, proiectul meu de raport. Înainte să trec la punctele importante pe care le vom discuta astăzi, aș dori să le reamintesc tuturor uh, Calendarul. Ce se va întâmpla în viitor? Am planificat două reuniuni între, raport, între raportori și raportorii din umbră. Prima reuniune a, a avut loc ieri după masă, iar a doua reuniune va avea loc la data de 3 iulie. Aceste ședințe, evident, vor fi completate cu ședințe tehnice între asistenți și consilieri politici pentru a pregăti votul care este prevăzut pe 9 iulie și uh, sper că vom reuși să păstrăm acest uh, calendar, să-l respectăm și că vom reuși să adoptăm textul înainte de vacanța de vară. În ce privește amendamentele depuse? Mai întâi vreau să mă refer la cele care au legătură cu domeniul de aplicare al directivei. Cu alte cuvinte, articolul 2 și, în ce privește domeniul de aplicare al directivei, Amendamentele 207 la 220 până la 223 acoperă această chestiune. Societățile de gestiune colectivă create în afara Uniunii Europene, dar care activează în interiorul Uniunii Europene, societățile comerciale care exercită aceleași funcții ca și societățile de gestiune colectivă și entitățile deținute direct sau indirect de o societate de gestiune colectivă, de exemplu o filială sau o fundație. Nu există dificultăți pe acest punct. Chestiunea pe care am discutat-o uh, și pe care cred că am găsit o soluție de compromis este cea a agenților. Așadar, în ce privește uh, articolul 5, uh, în special alineatul 2 și 3, sunt uh, dispozițiile cele mai importante ale textului, drepturile deținătorilor de drepturi, de fapt. Sunt uh, amendamentele 252-267 care se referă în special la aceste paragrafe, la aceste alineate. Deci articolul 5, alineatul 2, se referă la aportul pe care titularul de drepturi îl aduce la o societate de gestiune colectivă, în timp ce alinatul 3 al același articol definește, și asta de asemenea e foarte important, condițiile de reziliere a autorizației și retragerea uh, drepturilor uh, societăților de gestiune colectivă. În ce mă privește, deja m-am pronunțat în favoarea exclusivității aporturilor care protejează majoritatea uh, titularilor de drepturi și care evident sunt profitabile și pentru utilizatori și evită uh, fragmentarea acestor drepturi. În al doilea rând, estimez că adunarea generală a membrilor trebuie să fie organul care hotărăște drepturile sau celelalte obiecte protejate de societatea de gestionare colectivă. Dar trebuie să găsim un echilibru just între libertatea individuală și uh, titularii de drepturi și obiectivul primar al uh, societăților de gestiune colectivă și anume de a proteja interese colective. În fine, drepturile de uh, pensie nu trebuie să dea loc la abuzuri din partea membrilor, de aceea am susținut amendamentul 266 uh, al lui François Castex, care vizează limitarea numărului de transferuri și între între societățile de gestiune colectivă. Acum începește organele de societăților de gestiune colectivă, articole 7 până la articolul 9. Deci amendamentele 284-297 care modifică articolul 789 și 7, 8 și 9, articolele 7, 8 și 9 și e un consens asupra faptului că adunarea generală a membrilor trebuie să fie organul principal care definește politica societăților de gestiune colectivă. Pentru a îmbunătăți guvernanța societăților de gestiune colectivă, articolul 7, alinatul 8, prevede posibilitatea de a vota prin procură. Ceea ce este absolut laudabil, dar trebuie totuși aduse anumite garanții. În special, procura nu poate să fie acordată altcuiva decât unui membru al societății de gestiune colectivă a drepturilor care să facă parte din aceeași categorie de titular de drepturi. Este adevărat că în discuția noastră de la ședința tehnică de ieri am uh, lărgit uh, posibilitatea de a da procuri, bineînțeles, tuturor juriștilor, avocaților, notarilor care au uh, obiceiul de a beneficia de un astfel de mandat și agenților cu caracter profesional, cu condiția să nu existe conflict de interese, adică să nu fie în același timp agentul compozitor, compozitorului și agentul producătorului, pentru că atunci ar apărea niște dificultăți. De asemenea, vom limita numărul de procuri și amendamentele Ceciliei Wigstrom și al lui, al lui Cristian Angstrom uh, merg chiar mai departe, dar Cred că putem să negociem aici și să cerem ca aceste procuri să fie limitate în timp, să expire după o anumită perioadă de timp. Am propus, între altele, introducerea votului electronic care permite celor care nu se pot deplasa să participe la aceste adunări generale. De asemenea, avem un consens asupra faptului că organul care se ocupă de supraveghere, menționat în articolul 8, nu poate dispune decât de competențele care vor fi delegate de către adunarea generală. Și se consacră în acest fel două, cele două sisteme de conducere care există în Europa, adică sistemul dual cu un Consiliu de Supraveghere și sistemul unitar cu doar un Consiliu de Administrație. Amendamentul 239 al Ceciliei începește definiția conducătorilor, administratorilor, merge așadar în același sens. Așadar, în interiorul societăților de gestiune colectivă, diferitele categorii de titulari de drepturi, deținători de drepturi, sunt reprezentate într-o manieră justă și echilibrată. Ajung acum la articolele care vizează uh, Perceperea drepturilor, prelevările așadar și mai ales distribuția sumelor datorate titularilor de drepturi este vorba de articolele care au fost cele mai discutate, articolele 10, 11, 12 și amendamentele 358 până la 393 care modifică aceste articole. Cred că vom uh, ajunge la un acord între grupurile politice pe majoritatea uh, problemelor existente. Aș vrea să mă opresc uh, asupra unui punct care este foarte important pentru colegii mei suedezi, Cecilia și Christian Angstrom. E o idee interesantă. Ei preconizează crearea unui fond public pentru a transfera fondurile care nu au fost distribuite din cauza faptului că deținătorii de drepturi și am văzut asta, același lucru la operele orfane, pentru că deținătorii de drepturi așadar nu au fost identificați sau localizați. Este o idee foarte interesantă, dar în Franța și de altfel în alte state membre am constatat, uh, suntem un pic uh, reticenți față de crearea unor fonduri publice, pentru că, până la urmă, cine va administra aceste fonduri? Cum se va realiza controlul? Ah, cum vom putea să, dacă e găsit ah, deținătorul de fonduri, cum îi vom, de drepturi, cum îi vom ah, returna banii și mai departe. Deci trebuie discutat, dar recunosc că e o idee interesantă. Apoi ajung la articolul 15, și anume condițiile de licență. Uh, e vorba de obligațiile utilizatorilor și productorilor, producătorilor. Mă scuzați. Uh, sunt, e vorba de amendamentele 399-427 și aici e vorba de îmbunătățirea uh, propunerii Comisiei în ce privește condițiile de licențiere și calculul tarifelor mai ales. Așadar, pentru noi, să introduci o obligație pentru societățile de gestiune colectivă de a răspunde solicitărilor într-un anumit termen limită și de a propune sau de a refuza uh, să, propune, să propunem licențe. Introducerea de asemenea unei obligațiuni pentru utilizatori și pentru producători uh, unei obligativități pentru a permite societăților de gestiune colectivă să preleveze și să distribuie drepturile de autor. Și discutând cu toate părțile implicate, mi-am dat seama că toți spuneau că ceilalți nu le furnizează informațiile necesare pentru ca uh, circuitul să funcționeze corect. Așadar, avem și o altă obligație care constă în a face o factură unică pentru fiecare utilizator și e vorba de amendamentele 425-426 a colegului Manders și este un uh, punct care este o idee care este apărată în Consiliu și de Olanda. E o idee interesantă, uneori dificil de realizat, dar, cum spuneam, e interesantă. Articolul 15 este, prin urmare, hotărător pentru Uh, titularii de drepturi și pentru utilizatori. Uh, trebuie să fim foarte preciși. O să încercăm să fim foarte atenți la redactarea unor amendamente de compromis pe aceste chestiuni. Acum, mă refer la articolele 16-20 începește informațiile care trebuie furnizate uh, părților implicate și documentele care trebuie publicate de societățile de gestiune colectivă a drepturilor de autor. Mai întâi e vorba de informațiile pe care societățile de gestiune colectivă trebuie să le furnizeze titularilor de drepturi, articolul 16, și altor societăți de gestiune colectivă în virtutea unor acorduri de reciprocitate, articolul 17, și informațiile pe care trebuie să le transmită la cerere titularilor de drepturi către societățile de gestiune colectivă a drepturilor și utilizatorilor, articolul 18, ca și cele care sunt uh, în atenția marelui public și aici e vorba de articolul 19. În fine, se referă la un raport de transparență care trebuie publicat anual și asta e prevăzut în articolul 20. Personal estimez că obligativitatea informării din articolul 16 ar putea fi limitată la un singur membru al unei societăți de gestiune a drepturilor colective, de gestiune colectivă a drepturilor, mă scuzați, și că informațiile conținute în articolul 18 nu, ar putea, nu vor putea fi furnizate decât dacă uh, apare o cerere motivată. S-au uh, depus amendamente de către Cecilia și de către Cristian și ei nu au aceeași poziție ca și mine, dar încă vom, cred că mai avem ocazii să discutăm și nu trebuie să uităm două lucruri. Mai întâi, amendamentele la articolul 15 deja impun obligativitatea de informare societăților de gestiune colectivă. Am vorbit despre asta deja. Informarea începește utilizatorii în cadrul negocierii unei concesiuni a licenței. Și apoi, al doilea argument este că informații cum ar fi contractele tip sau tarifele sunt informații sensibile pe care nu avem neapărat dorința să le comunicăm concurenței. Deci trebuie văzut aici uh, care ar putea să fie calea de mijloc pentru a realiza acest lucru. Ajung acum la titlul 3, uh, concesionarea licențelor multiteritoriale privind drepturile muzicale online. În ce privește titlul 3, deci e partea textului consacrată muzicii. Primul punct pe care insist este evident păstrarea diversității culturale prin protejarea uh, repertoriilor care nu reprezintă o valoare comercială importantă. Cred că e foarte important acest lucru. Aici amendamentele uh, făcute de Karim, de Zalewski, de Zievka, de Geringer precizează că societatea de gestiune a drepturilor care a fost mandatată trebuie să concesioneze licențe pe repertoriul pe care îl reprezintă în aceleași condiții ca și pentru propriul său repertoriu. Și aici e vorba de poziția pe care am adoptat-o eu însă în proiectul de raport. În consecință, îi aduc uh, susținerea mea și aici suntem de acord. În ce privește, de asemenea, titlul 3, problema care rămâne nerezolvată e următoarea. Să știm dacă excepția prevăzută la articolul 33 care privește radiodifuzorii, dacă această excepție așadar trebuie să vizeze doar activitățile care au un caracter accesoriu uh, față de prima difuzare sau dacă trebuie extinsă această excepție la toate activitățile conexe. Asta este o discuție pe care o vom avea pe 3 iulie, pentru că ieri n-am avut timp să abordăm, și o să vedem uh, ce soluție va apărea, cu raport, la ce soluție vom ajunge cu raportorii din umbră. Voi încheia cu măsurile de execuție, titlul 4. Ei bine, în ce privește titlul 4, s-au depus amendamente pentru a preciza că uh, atunci când în virtutea dreptului național un organ independent are competență pentru rezolvarea litigiilor, acesta trebuie să fie specializat pe proprietatea intelectuală, pe chestiuni de proprietate intelectuală. Eu nu sunt împotriva acestui amendament, dar cred că nu trebuie să mergem până la a obliga statele membre de a crea noi instituții, noi organe sau tribunale specializate cu scopul de a respecta această directivă. Evident, din motive de economie. Uh, de asemenea, amendamentele doresc să-i oblige pe utilizatori ca, în caz de contestații, să depună sub sequestru sumele litigioase în așteptarea rezolvării litigiului. Ei bine, asta e o idee care mă surprinde, uh, cu atât cu cât uh, e o idee care nu mă surprinde, mă scuzați, pentru că se practică în Franța. Deci cred că putem să ne înțelegem aici. Uh, iată, am vorbit un pic cam mult. Uh, mă opresc. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Acum, doamna Wikström vrea să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi doamne Galo pentru că a făcut o muncă excelentă. Trebuie să spun că felul în care a condus ei munca ar trebui să fie folosit ca model pentru fiecare dintre noi. Trebuie să spun că a fost foarte deschisă, a ținut cont de părerile noastre și a lucrat într-un într fel foarte structurat și pedagogic. Cred că merită să îi dăruim respectul nostru pentru felul în care s-a comportat. A fost o plăcere pentru mine să fiu implicată în acest dosar. Cred că va fi un model în ceea ce privește abordarea gestionării colective în statele membre. Se va vorbi despre timpul dinainte și cel de după raportul Galo. Va fi un raport istoric pentru viitorul industriei. Cum ați auzit și de la Mariel, eu am depus un număr semnificant de, am- de amendamente. Cooperarea pe care am avut-o a fost atât de bună încât sunt convinsă că pe când închidem acest dosar vom fi ajuns deja la niște compromise foarte bune pe care poate să le accepte toată lumea și cred că asta ne dorim cu toții. Vrem să ne asigurăm că e într-adevăr un raport de o importanță majoră. Se va vorbi despre perioada dinainte și de după. Va fi foarte important pentru tinerii compozitori, muzicieni, artiști, se vor afla într-o situație mult mai bună după raportul Galo. Tot ce vreau să spun acum e mulțumesc și sper că și atunci când există diferențe de părere între noi vom reuși să ajungem la un compromis pentru că cred că e, e posibil să facem acest lucru. Mulțumim, domnul Berlingber are cuvântul. Grazie Presidente, io Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, voi vorbi puțin. Vreau doar să vă spun că la Comisia ITRE se votează astăzi, în timp ce eu votez aici, în comisia noastră. Avizul la care sunt raportor pe această temă merge pe aceeași linie în cadrul diferitelor grupuri politice. Au existat, s-au depus și o serie de amendamente. Există deci o convergență în Comisia ITRE pentru ceea ce discutăm noi acum. Cred că e un semn foarte bun Cred că e un semn foarte bun pentru rezultatele pe care doamna Galo și alți colegi și le doresc. Doamna Wikström a luat deja cuvântul și a adus deja aportul. Cred că e ceva foarte folositor pentru scopul nostru avem acum o măsură legis legislativă în ceea ce privește încheierea acestei perioade legislative um, pe acest dosar. Mulțumim și acum doamna Galo. Eh bien, écoutez, je peux que me réjouir. Nu pot decât să mă bucur de faptul că toți colegii au atitudine colaborativă și sper încă o dată că vom reuși să respectăm calendarul și că vom putea să votăm pe 9 iulie, să încheiem așadar acest dosar uh, înainte de sfârșitul mandatului nostru. Mulțumesc foarte mult! Dorește Comisia să ia cuvântul? Vă rog. Dacă e posibil, foarte pe scurt, bună dimineața tuturor, pe câteva dintre punctele care au fost atinse. Ne bucură foarte mult că am auzit ceva spus de doamna Galo în ceea ce privește votul la distanță. Cred că e foarte important. Există posibilitatea ca reprezentanții profesionali, Um, și alți oameni implicați să aibă, să aibă posibilitatea de a vota prin procură. În ceea ce privește sumele de distribuit, a existat o mențiune. Înțeleg că subiectul este încă în uh, discuție, Comisia a dezvoltat diferite modele, modele care merg după deciziile luate de Consiliul de Administrație, alți europarlamentari au um, propus anumite rate, există anumite modele care sunt posibile aici și cred că trebuie să continuăm discuția în acest sens. În ceea ce privește excepția pentru radiodifuzori, da, fiecare e conștient aici că ar putea să existe niște chestiuni legate de competiție în acest sens. Trebuie să fim atenți. Organizațiile de radiodifuziune nu ar trebui să se afle într-o poziție în care să aibă un avantaj competițional față de uh, alți uh, furnizori de servicii audiovizuale. Așa că trebuie să fim atenți și la chestiunile legate de competiție. Un alt punct care a fost atins de domnul Ga- doamna Galo are de-a face cu autorizările, mandatele pentru societățile de gestiune colectivă și retragerea. Credem că trebuie să existe un echilibru în ceea ce privește dreptul de a avea aceste mandate dar trebuie să avem grijă în echilibru pe care se atinge și în ceea ce privește organizarea comună a pieței. Probabil acordarea de drepturi la pachet ar merge mult prea departe. Și un ultim punct care e foarte important din perspectiva Comisiei are de a face cu supravegherea. Observăm că unele dintre amendamente merg foarte departe în ceea ce privește punerea în aplicare a, țării, a principiului țării de destinație. supraveghere pentru țările în care societățile de gestiune colectivă doar operează, nu își au sediul acolo. Credem că ar duce la niște probleme în ceea ce privește punerea în aplicare a tratatului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, nimeni nu mai dorește să ia cuvântul la acest punct. Am vrut să văd dacă putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, însă nu putem pentru că raportorul nu se află în sală. Așa că nu-mi rămâne altceva decât să um, întrerup ședința până la ora 10. Continuăm la ora 10 când continuăm direct cu voturile. Mulțumesc! So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben einen Glücksfall. Der Berichterstatter eines der nachfolgenden Punkte ist gerade. Avem noroc, uh, colegul Baltazare, Baltazar a venit, uh, raportor pentru următoarele puncte. Dacă sunteți de acord, putem să, face, să discutăm acum uh, aceste subiecte, punctele 7 și 15. Am începe cu punctul 15 și apoi și apoi uh, numărul 7. Uh, Okay, also, kurze Absprache mit dem Berichterstatter. Bine, domnule raportor, întâi vorbim despre raportarea financiară. Punctul număr, numărul 14. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea introduce o schimbare la articolul 47 și la articolul 46 din a șaptea directivă în acest sens. Ideea este de a reuni toate aceste chestiuni. Schimbările care au fost făcute se referă la grupurile la scară mare, care au mai mult de 57 de angajați și mai mult de 20 de milioane de euro. Acest lucru înseamnă că trebuie să fie făcută o analiză a informațiilor nefinanciare generale. Dacă privim din perspectiva gestiunii, trebuie să fie acoperite și uh, informațiile esențiale în ceea ce privește factorii so- de social și de mediu. Trebuie să se acorde atenție și drepturilor omului și lupte împotriva corupției. Când aceste informații sunt date, atunci uh, ne putem baza pe standardele internaționale ale Uniunii Europene sau standarde internaționale, cum sunt cele stabilite de Banca Mondială, linie directoare ale ONU în ceea ce privește drepturile omului și așa mai departe. Companiile publice trebuie să dea informații în ceea ce privește politicile pe care le au în diferite domenii. Informații despre vârstă, sex, distribuire geografică și formare profesională. Principiile care au fost alese sunt următoarea, fie se comunică, fie se explică. Rezultatul e următorul, întreprinderile care, întreprinderile care nu au politici, politici în unul sau două dintre domeniile pe care le-am menționat, trebuie să spună de ce au ales această abordare și anume de a nu dezvălui astfel de informații. Propunerea are două obiective. În primul rând, să fie crescută transparența anumitor întreprinderi, și apoi să fie îmbunătățită comparabilitatea acestor informații nefinanciare care sunt comunicate. Un al doilea obiectiv e de a crește diversitatea în ceea ce privește Consiliul de Administrație al acestor întreprinderi. După cum spuneam, au avut loc o serie de conferințe pe această temă săptămâna trecută. Oamenii sunt destul de mulțumiți de proiectul de directivă, însă e nevoie de gradul necesar de flexibilitate pentru întreprinderi, dar să fie respectat și dimensie, și, respectată și dimensiunea multinațională a responsabilității sociale. Sunt conștient de faptul că pentru unii propunerea nu este destul de ambițioasă. Pentru alții, timpul e nepotrivit, mai ales că ne confruntăm cu această perioadă de criză. Așa cum se întâmplă de fiecare dată, cred că adevărul e undeva la mijloc. Vom evita să luăm decizii contraproductive. Nu vrem să îi obligăm pe oameni în ceea ce privește standardele, însă trebuie să ne asigurăm că sunt folosite cele mai bune practici și că acestea devin regula pentru toată lumea. Comisia sper că are reprezentanți astăzi aici alături de noi pentru că am niște întrebări. Aș dori, aș dori să știu cât de departe vrea să meargă Comisia în ceea ce privește întrebarea din data de 27 mai adresată de șefii de guvern pentru că se discuta atunci de o bază de la țară la țară pentru această directivă și probabil ar trebui să discutăm și de, anum- de anumite limitări ale acestei propuneri. În ceea ce privește supravegherea și controlele care există pentru directivă, m-ar interesa anumite amănunte. Și aș dori ca și colegii mei să vină cu intervenții, să avem cât mai multe păreri. Bun, doamna Lichtenberger și apoi domnul Coferati. Da, mulțumesc. Cred că e un pas foarte important pe care am putea să-l facem aici, dacă reușim ca în acest raport îndatoririle să aibă substanță, cerințele pentru companii și în același timp să existe un anumit grad de aliniere. E clar că e nevoie de o anumită flexibilitate pentru întreprinderi, dar anumite standarde trebuie să existe. Cunosc toate declarațiile care există pe paginile de internet ale marilor companii, în care, din punct de vedere social, ă, arată foarte bine, dar în același timp se află lucruri foarte rele în ceea ce privește chestiuni care țin de mediu și de societate. Cred că e un lucru foarte important. Trebuie să existe o, anumite, o anumită aliniere. Dacă nu, vom avea probleme. Rămânem la greenwashing și social washing și nu facem niciun fel de progres în ceea ce privește transparența. Întreprinderile au învățat deja, printr-o fațadă foarte frumoasă, să ascundă niște afaceri murdare. Deci nu putem vorbi despre o dezvoltare uh, pozitivă dacă se, prin această raportare se ajunge la o afectare a concurenței. De cele mai multe ori nu vorbim despre o abordare flexibilă a dreptului de mediu sau chestiuni sociale de dimensiuni mici, ci vorbim de cele mai multe ori de niște chestiuni foarte importante juridic. Și toate acestea sunt ascunse sub această fațadă frumoasă. Văd companii care spun că promovează o școală. A existat un raport foarte important în Germania, însă această școală promovată nu există. Însă pe pagina de internet putem vedea fotografii foarte frumoase cu copii și clădiri care pur și simplu nu există. Aceste lucruri par să se întâmple foarte des, așa că în cadrul acestei raportări trebuie să existe anumite standarde stabilite, pentru că dacă nu, totul duce doar la fațade și nu la o îmbunătățire a substanței. Transparența nu este doar o precondiție și un scop în sine, ci este și ceva ce ar trebui să ne dea posibilitatea ca fiecare companie care respectă regulile să aibă și șansa de a se apăra în ceea ce privește o concurență negativă și murdară. În domeniul transportului mă implic foarte mult și știu că așa stau lucrurile acolo prin anumite mm, încălcări și ale regulilor în, mm, dreptul, în mm, mediul social, se ajunge ca anumite întreprinderi să nu mai aibă nicio șansă pe piață. De aceea, cred că trebuie ca aceste întreprinderi să se poată proteja de compania, de concurența negativă. economia europeană și oricine din această economie respectă standardele, trebuie să fie ajutat. Trebuie să fie ajutat în ceea ce privește o, conferință, o concurență neloială. Sper că vom avea un raport foarte bun dar care să prevadă și anumite sancțiuni atunci când există clar un comportament neadecvat. Povestea din Germania a fost una foarte interesantă, un reportaj al televiziunii germane care a analizat ce se ascundea în fața declarațiilor de responsabilitate socială corporatistă. Mulțumim, doamnă Lichtenberger. Are cuvântul domnul Coferati. Eu penso că l'intenție... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că intenția directivei este una foarte bună. Și este important ca abordarea să fie adecvată pentru a obține rezultatele pe care le dorim și ea va trebui să fie complexă. Directiva va fi elaborată în așa fel încât să asigure cât mai mare transparență în uh, domeniul afacerilor. Vor exista unele elemente fundamentale, după cum au spus și colegii, fie posibilitatea de a compara cele două elemente, de exemplu, bugetul existent, dar și un anumit nivel de uniformitate pentru a se asigura că activitățile acoperite sunt, de fapt, aceleași activități, astfel încât să nu există discriminări uh, referitor la abordare. Deci abordarea noi o sprijinim însă va trebui să uh, consolidăm unele dintre punctele indicate de către raportor. Și asta este fructul uh, muncii efectuate deja de către raportor. Aș dori să fac apel la câteva argumente și anume oricum va trebui să schimbăm unele dintre ipotezele din text, pentru că trebuie făcute unele uh, distincții în text. Știu că se pune problema bugetului care se elaborează sub o directivă. Astfel am avea o abordare egală peste tot. Așa s-ar rezolva unele probleme, pentru că condițiile ar fi aceleași întotdeauna. S-ar folosi aceeași, același bilanț comercial sau același model și se va crea o oarecare uniformitate. Un al doilea aspect. Noi solicităm informații. Și acest lucru este foarte important pentru că vorbim despre credibilitatea întreprinderilor respective, care se construiește nu numai pe acțiunile lor, ci și pe consecvența pe care o arată în public, pe reputația lor. Iar uh, întreprinderile care nu ne oferă niciun fel de informație trebuie să fie penalizate într-un mod sau altul. Bineînțeles, sancțiunile vor fi adaptate, în funcție de ce fel de companie este vorba. Însă să se spună pur și simplu că nu există date uh, este greșit pentru că este vorba de activități pe care le au toate companiile. Poate, bine, poate unele au un domeniu mai uh, dezvoltat decât altele, dar cu toate, toate au aceleași activități. Deci trebuie să avem o abordare bazată pe sancțiuni pentru a uh, consolida aplicarea. În plus, este în interesul companiilor să facă asta. De asemenea, prevederea, contabilizarea super, suplimentară a tuturor uh, activităților uh, le va aduce beneficii de uh, credibilitate. Acum, liniile directoare pe care le-am solicitat comisiei nu, nu ne sunt încă puse la dispoziție. Comparabilitatea este foarte importantă când este vorba de um, politici de mediu, pot să fie lucruri foarte variate. Unele pot fi foarte greu de comparat. Deci aceste linii directoare trebuie să găsească o cale să asigure această comparabilitate. Eu așa mi-aș dori să văd interpretarea acestei, acestui concept. Altfel, va fi foarte dificil. Apoi, încă un punct ce ține de achizițiile publice. Când vorbim despre responsabilitatea socială a întreprinderilor, uh, există această idee că s-ar putea să existe un conflict. Și nu cred că uh, trebuie să avem un fel de cal troian pentru a impune obligații IMM-urilor. Cred că ele sunt uh, în afara domeniului de aplicare a ceea ce discutăm, pentru că vorbim despre întreprinderi cu peste 250 de, întreprin... de angajați, mă scuzați. Dar există o serie întreagă de tipuri de contracte, există uh, legături între diferite companii care um, eu sper că vor obliga companiile să ofere informații prin faptul că fac parte dintr-un lanț. De curând am adoptat o serie de directive care se referă la uh, contabilitatea anuală și toate aspectele ce țin de transparență. Și prin, această, prin acest dosar închidem cercul și încercăm să creăm, drept urmare, un cerc virtuos. Cred că scopul nostru trebuie să fie să consolidăm tocmai aceste elemente. Consecvență, transparență, comparabilitate, uniformitate sunt lucrurile pe care le putem uh, prevedea în raportul final. Mulțumim, domnul Taylor. Merci, Madame Castex. Um, thank mulțumesc, domnule Castex, mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, mulțumesc, domnule Baldassari. Proposal to amend the Salut uh, propunerea Comisiei de a modifica uh, această directivă referitoare la dez dezvăluirea informațiilor nefinanciare. După cum doamna Lichtenberger și domnul Coferati au spus, transparența este esențială pentru a uh, vedea cum companiile uh, gestionează diversitatea când recrutează, cum respectă drept, uh, dreptul de mediu și cum uh, se implică în domeniul drepturilor fundamentale pentru o companie este voluntar uh, dacă face o raportare referitoare la mediu, însă dacă vor sau nu să facă un raport în acest sens, aceste elemente vor fi totuși monitorizate despre, de către parteneri, public și așa mai departe. Multe mari companii au ales să um, elaboreze rapoarte și există deja unele um, cadre prevăzute de raportare uh, și ar trebui să alegem între ele pentru a asigura comparabilitatea. Unele dintre companii, după cum spuneam, folosesc deja aceste uh, tipuri de raportare. Apoi, în ceea ce privește diversitatea, uh, trebuie să, ca companiile să arate că se bazează nu numai pe diversitatea de, în domeniul genului, dar și în domeniul uh, etnicității și așa mai departe. Companiile trebuie să aibă politici în acest domeniu. Și sper că vor continua uh, să aibă astfel de politici, mai ales în domeniul uh, egalității de gen. Aș vrea să ascult și poziția colegilor pe acest uh, subiect. Um, Comisia a prevăzut să nu existe măsuri de monitorizare sau de aplicare, de punere în aplicare. Însă este esențial ca informațiile oferite de către companii să fie corecte. Doamna Lichtenberger s-a referit, de exemplu, la raportări pur și simplu false din partea unor companii. Deci trebuie să vedem ce se întâmplă dacă companiile fac o, așa ceva. Nu pot să fie uh, recompensate pentru asta. Apoi, în ceea ce privește lanțul furnizorilor, au existat multe cereri în ultimul timp uh, referitor la transparență în acest domeniu. Uh, nu este suficient uh, în plus pentru o companie să spună că ea asigură transparența și asigură respectarea drepturilor, atâta timp cât toate furnizări, toți furnizorii nu fac același lucru. Bineînțeles că nu putem să solicităm unei companii să, foli- să uh, raporteze referitor la furnizorii furnizorilor furnizorilor. Însă trebuie să ne asigurăm că se iau totuși anumite măsuri, că um, companiile um, totuși um, își, își um, fac anumite cercetări. Poate că ar trebui să luăm în considerare și măsuri uh, pentru uh, cei care doresc să ia, măs- uh, um, să ia măsuri suplimentare, să uh, raporteze mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Howitt. Mulțumesc foarte mult. Uh, sunt uh, raportor pentru aviz în Comisia Ampla. Doamnă președinte, vă rog să lăsați vorbitorii să se exprime cât mai clar, de să nu mai faceți gălăgie în sală. Um- Mulțumesc. Cum spuneam, sunt raportor pentru aviz la Comisia Ampla și Mulțumesc comisiei noastre că m-a primit să iau parte la dezbaterea dumneavoastră. Vreau să-mi exprim admirația și respectul pentru Rafaele Baldasare. Noi am uh, colaborat uh, pe rapoartele pe care le-am uh, propus în februarie privind responsabilitatea corporat- socială corporatistă și am, uh, ne-am dorit ca această propunere nouă să vină în discuție și să ajungem la un consens uh, foarte bun. Cred că este o decizie inteligentă a Comisiei de a-l numi raportor. Cred că va fi capabil să obțină un bun consens și uh, să voi promit ca din Comisia Amploa să-l susțin și eu pentru ca să realizăm acest lucru. După cum s-a spus probabil deja, el este foarte hotărât să păstreze cât mai bine echilibrată această uh, propunere și să, păstrăm cât, să o păstrăm cât mai aproape de ce a propus Michel Barnier. Îl susțin puternic, sper că vom putea obține un acord în primă lectură, poate nu atât de ambițios cum își vor dori unii, dar mai bine să facem un prim pas decât să discutăm 10 ani și să nu se întâmple nimic. Așadar, uh, îl susțin complet pe domnul Baldasare în eforturile sale. Vreau să spun că E un regulament foarte ușor, ca să spunem așa, nu e foarte constrângător. Nu are niciun mecanism, mecanism de enforcement și companiile nici nu sunt obligate să-l respecte dacă nu vor. Nu spun asta ca să critic, spun asta ca să uh, transmit uh, din nou asigurări, pentru că sunt destui reprezentanții mei de afaceri care sunt suspicioși față de reglementarea europeană. Și sper că acum vor vedea că modul în care Comisia a răspuns, a reacționat la consultarea publică este unul adecvat. Domnul Coferati a vorbit despre comparabilitate. Cred că va trebui să fie o discuție în, acest, uh, în această comisie pe acest subiect, dar uh, vreau să salut unele din elementele propunerii comisiei și anume faptul că se menționează explicit drepturile omului, impactul social, mediul, acoperirea tuturor acestora ca și altor puncte este foarte important. Faptul că se spune riscuri și rezultate ca și politici este de asemenea extrem de important. Faptul că uh, vor fi auditări, faptul că uh, IMM-urile, și aici poate nu sunt de acord în totalitate cu domnul Coferati, dar salut uh, exceptarea IMM-urilor, deci practic stabilim un prag destul de înalt, pentru că există așa, o așa o teamă în comunitatea IMM-urilor față de această reglementare, încât Comisia a ascultat uh, această uh, teamă și a stabilit un, un prag înalt și putem determina IMM-urile să respecte aceste principii prin intermediul uh, lanțului de furnizare. Cred că 60% va crește cu 60% numărul companiilor care trebuie să facă rapoarte privind drepturile omului, sustenabilitatea, protecția mediului, etc. Asta este un pas major. Domnule președinte, am avut uh, uh, privilegiul să reprezint Parlamentul la Global Reporting Initiative și la Consiliul Internațional. Sunt de acord cu ceea ce a spus și cred că noi în rapoartele noastre anterioare am încercat să evităm inventarea de noi reguli europene. Vrem doar ca aceste companii să facă rapoarte la nivel global și uh, încercăm să uh, mergem către un sistem integrat de raportare. Dacă amendamentele uh, nu sunt uh, acceptabile, atunci poate un considerent. Nu obligatoriu juridic, dar un considerent care să spună că vrem să susținem obiectivul raportării integrate și că vrem să încurajăm statele membre să implementeze directiva într-un mod care să ducă spre raportarea integrată. Chiar în această săptămână m-am întâlnit cu 800 de oameni de afaceri la Consiliul Internațional pentru Raportarea Integrată și ei fac uh, progrese uriașe. Probabil că va fi discutat uh, uh, și va fi inclus printre scopurile țintele de dezvoltare sustenabilă durabilă a Uniunii, ale Națiunilor Unite și Uniunea Europeană are o șansă să fie lider în această dezbatere globală, să-și îmbunătățească sustenabilitatea și să păstreze și competitivitatea afacerilor. În fine, Doamne președinte, domnule președinte, salut numărul de afaceri, de asociații de afaceri care au uh, primit uh, bine această propunere de uh, legislație. Organizațiile de aici din Bruxelles, care reprezintă 70 de companii majore și uh, de rețele naționale, uh, ei au spus cu toții că vor să se implice în implementarea acestei legislații. Salut Uh, organizațiile mondiale uh, importante, World Business Council for Sustainable Development, care au venit aici și s-au întâlnit cu domnul Valdasare și cu mine acum două sau trei săptămâni și au spus că vor să vadă că această lege trece, este aprobată. Salut Global Initiative Businesses, care sunt reprezentanții a 6.000 de companii și care au spus la Amsterdam că vor ca această legislație să fie implementată rapid și neamendată. Poate că e prea ambițios să spunem fără amendamente. Dar e un semnal puternic din partea mediului de afaceri și apelez uh, la organizația Business Europe, care în trecut a avut o abordare antilegislativă, să fie constructivă, să coopereze și să susțină acest lucru. Am fost la conferința IRC cu președintele uh, uh, AIFA și președintele uh, Instituției Internaționale de Standarde de Contabilitate și uh, a spus că dacă aceste definiții privind sustenabilitatea, impactul social, dreptul omului, dacă aceste definiții sunt așa de valoroase cum credem noi că sunt, atunci reglementarea este inevitabilă. Asta uh, au spus cei care stabilesc standardele de uh, contabilitate. Noi în Europa avem ocazia să recunoaștem acest lucru, dar să ne asigurăm că este legislația potrivită și asta va fi sarcina noastră în lunile următoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, are cuvântul acum Comisia. Vă rog. Yes, I'm very sorry that... Mulțumesc, îmi pare foarte rău că din cauza faptului că punctul uh, a fost anticipat, colegii care se ocupă de el uh, nu sunt încă aici, dar am luat notă de tot ceea ce s-a spus. Vă mulțumesc foarte mult. Bine, atunci putem să închidem acest punct. Îi mulțumim și raportorului și celor care au participat la, la discuție și trecem acum la vot. Vreau să vă spun că în, ace în această masă are loc o întâlnire legată de programul Stockholm cu parlamentele naționale, de la 9 la 18.30 în 2Q2. Toată lumea este invitată să participe la această reuniune. Trecem la vot. Primul punct este raportul doamnei Tain și anume hotărâri judecătorești în materia regimurilor matrimoniale. Doamnă, doriți să luați cuvântul sau trecem direct la vot? Nu, nu doriți? Bine, trecem atunci direct la vot. Bun. Nu, vă rog, doamnă Tain. Aș dori să mai spun următoarele. Socialdemocrații, în ultimul minut și cu întârziere, de fapt, au introdus un amendament oral deși timpul expirase deja, aș vrea spune grupurilor politice să sprijine acest amendament oral. Pentru că socialdemocrații au expirat faptul că în ceea ce privește parteneriatele de la considerentul C există un vot pe părți și vreau să fim de acord cu întregul compromis. Chestiunea a fost controversată în legătură cu parteneriatele dar și socialdemocrații pot să sprijine soluția de compromis pe care am găsit-o și de aceea le recomand tuturor grupurilor politice să, surpri- să sprijine acest amendament oral care va fi prezentat de doamna Castex, chiar dacă a intervenit atât de târziu. Bun, compromisul 6, spune președintele. Uh, nu știu dacă îl avem însă sper că îl veți primi la timp și în sală. Trecem acum la vot. 7. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Majoritatea uh, se respinge. 24. Pentru, împotrivă, se adoptă. 25 al raportorului pentru, împreună, uh, împotrivă, se adoptă. 26 total raportoarei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi, FAM 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 34 pentru, împotrivă, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, se adoptă. FEM 11, nu? Trecem la 40. 40 pentru, împotrivă, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la libe 9. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Libe 10. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Libe 11. Nu, trecem la 43. Pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 40 nu, fam 3 nu, Amendamentul de compromis 2. Cine e pentru? Împotrivă se adoptă. 45. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Libe 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Libe 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă se adoptă. 47 pentru, împotrivă se adoptă. 48 pentru, împotrivă se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă se adoptă. 51 nu-l votăm, trecem la 52 pentru, împotrivă se adoptă. FAM 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, se adoptă. Bun, trecem la 20, libe 20 pentru, împotrivă, se respinge. 27 pentru, împotrivă se adoptă. Libe 21 pentru, împotrivă se respinge. 58 pentru, împotrivă se adoptă. 59 pentru, împotrivă se adoptă. Libe 22 nu, FAM 17 pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 23 nu, nu-l votăm. Libe 24 pentru, împotrivă, se respinge. FAM 18 pentru, împotrivă, se respinge. 60 pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 25-26 s-au rezolvat. Trecem la 61. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Încă o dată la 61. Pentru, împotrivă, se adoptă. Cam nu. Trecem la amendamentul de compromis 5A. Cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Trecem la 61 pentru, împotrivă, se adoptă. E pe două părți sau e o parte? O parte, complet. Bine. Trecem la 63, pentru împotrivă se adoptă, 64 pentru împotrivă se adoptă, Compromisul 6 și ținem cont de cele spuse de doamna raportor și anume cu amendament oral. Trebuie să vi-l citesc? Vă rog, doamnă Castex. Je, je demande donc, je dépose cet amendement. Așadar, am depus acest amendament oral. Dacă este adoptat, asta va modifica votul pe amendamentul de compromis 6.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 the competent authorities should not interpret the public policy exception in a way that is contrary to the charter of fundamental rights of the european union and in particular article twenty one thereof which prohibits all forms of discrimination. die berichterstatterin ist damit einverstanden. doamna raportor e de acord cu acest amendament oral. E cineva care e împotriva lui? Se pare că nimeni. Atunci votăm la compromisul 6 împreună cu amendamentul oral. Cine pentru? Împotrivă? Nimeni? Bun, se adoptă. Trecem la 116 speroni. Pentru, împotrivă, se respinge. 66 pentru, împotrivă, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, se respinge. 72 pentru, împotrivă, se adoptă. La 73 nu votăm, 74 pentru, împotrivă, se adoptă, 75 pentru, împotrivă, se adoptă, FEM 22 pentru, împotrivă, se respinge, 76 pentru, împotrivă, se adoptă, 77 pentru, împotrivă, se adoptă, 78 pentru, împotrivă, se adoptă, 79 pentru, împotrivă, se adoptă, 80 pentru, împotrivă, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 118, nu votăm. Trecem la 95, pentru, împotrivă, se adoptă. 119, pentru, împotrivă, se respinge. 96, pentru, împotrivă, se adoptă. 120, pentru, împotrivă, se respinge. 97, pentru, împotrivă, se adoptă. 98, pentru, împotrivă, se se adoptă. FEM 23, nu. 99 pentru, împotrivă, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, se adoptă. 103 nu-l votăm. Compromisul 7, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 32 pentru, împotrivă, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 1 pentru, împotrivă, se respinge. Libe 2 pentru, împotrivă, se respinge. Fem 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, se adoptă se adoptă, 10 pentru, împotrivă, se adoptă, 11 pentru, împotrivă, se adoptă, 12 pentru, împotrivă, se adoptă, 13 pentru, împotrivă, se adoptă, libe 3 pentru, împotrivă, se respinge, libe 4 pentru, împotrivă, se respinge. Ne apropiem de sfârșit. 14, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. FEM 2. Pentru. Împotrivă. Nu, nu-l votăm. Libe 5. Pentru. Împotrivă. Se respinge. FEM 3. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 15. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă se adoptă. 6 eh, libe. Pentru, împotrivă, trebuie să verificăm electronic la libe 6. Vă rog să apăsați pe butoane, s-a deschis votul. Lipsește un vot, cineva nu a apăsat. 9 pentru 14 împotrivă, 2 abțineri se respinge. Trecem la FEM 4. Cine pentru, împotrivă, se respinge. 108 pentru, împotrivă, se adoptă. FEM 5 pentru, împotrivă, se respinge. 109 pentru, împotrivă, se respinge. FEM 6 pentru, împotrivă, se respinge. 18 pentru, Împotrivă se adoptă. 19 pentru, împotrivă se adoptă. 20 pentru, împotrivă se adoptă. 21 pentru, împotrivă se adoptă. 22 pentru, împotrivă se adoptă. 23 pentru, împotrivă se adoptă. Libe 7, prima parte pentru, împotrivă se adoptă. A doua parte la Libe 7, pentru, împotrivă, se respinge. Libe 8. Nu trebuie să-l votăm. Întregul amendament sau votăm a doua parte? A doua parte trebuie să fie votată de la Libe 8. Pentru împotrivă se respinge. Trecem acum la întregul raport. Vot electronic. S-a deschis votul. 32 de, 23 de voturi pentru, 25, 25 uh, de voturi pentru, nicio abținere, da, se aprobă. Trecem la al doilea vot, încă o dată vot electronic. Lipsește un vot, nu, acum e complet. Același rezultat, 23 de voturi pentru, două abțineri. Niciun vot împotrivă. Mulțumim. Trecem la al doilea raport al doamnei Tain. Aveți vreo observație, doamnă raportor? Nu, doamnă Castex? Oui, donc sur ce, c'est sur ce rapport aussi que euh, je propose. Da, și pe acest raport vreau să propun un amendament oral care va modifica, care ar modifica teoretic votul nostru privind compromisul 6 la care cerusem vot pe părți. Deci e amendamentul oral pe articolul 17 pe care vi-l uh, propun, vă cer să-l acceptați și în acest moment lista de vot pentru grupul social-democrat uh, ar fi modificată. Text, E vorba de același text, dar care se regăsește acum la compromisul 5 la articolul 70, exact același text. Am verificat, nicio diferență, da? Bine. Atunci începem cu amendamentul 22. Cine e pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă se adoptă. 24 pentru, împotrivă se adoptă. 25 pentru, împotrivă, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, se adoptă. Împotrivă, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, se respinge. 116 încă o dată. Cine e pentru 116? Nimeni împotrivă? E clar că se respinge. 32 pentru, împotrivă, se adoptă.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 39 pentru, împotrivă, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, se adoptă. 118. Cred că tocmai le-am rezolvat. Libe 12 la fel, trecem la 42 pentru. Împotrivă, se adoptă. Libe 16, nu, Libe 17 la fel, compromisul 2 pentru împotrivă, se adoptă. Trecem la 44, pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 13, pentru, împotrivă, se respinge. Libe 14, nu. Libe 15, nu. Trecem la 45 pentru, împotrivă, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la articolul 14 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 26 pentru, împotrivă, se respinge. 55 pentru, împotrivă, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4A pentru, împotrivă, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 cu amendament oral, așa cum a fost prezentat, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 62, pentru, împotrivă, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, 128 pentru, împotrivă, se respinge. Libe 31 pentru, împotrivă, se respinge. 129 pentru, împotrivă, se respinge. 63 pentru, împotrivă, se respinge. 64 pentru, nu, se scuze, domn președinte, se, 63 uh, a fost aprobat. Trecem la 64 pentru, împotrivă, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 32 pentru, împotrivă, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, se respinge. 69 pentru, împotrivă, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, se adoptă. 73 pentru împotrivă se adoptă, 74 pentru împotrivă se adoptă, 75 pentru împotrivă se adoptă. 76. Întreb acum, la 76 până la 90, ca să scurtăm puțin timpul, ar fi cineva împotrivă? Bun, le votăm împreună. Bun, atunci de la 67 până la 90 vot în bloc, cine e pentru, împotrivă, nimeni, bun. Trecem la 133, pentru, împotrivă, se respinge. 91 pentru, împotrivă, se, apro- se adoptă. 134 pentru împotrivă se respinge, 92 pentru împotrivă se adoptă, 135 pentru împotrivă se adoptă, 93 pentru împotrivă se adoptă, 94 pentru împotrivă se adoptă, libe 33 pentru împotrivă nu a fost clar, libe 33 vot electronic. 11 pentru 14 împotrivă se respinge. Trecem la amendamentul 95. Cine pentru împotrivă se adoptă. 96 pentru împotrivă se adoptă. 97 pentru împotrivă se adoptă. 34 pentru împotrivă se respinge. 98 pentru împotrivă se adoptă. 99 pentru, împotrivă se adoptă. 100 pentru, împotrivă se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă se adoptă. Libe 36 pentru împotrivă se adoptă, 101 pentru împotrivă se adoptă, 102 pentru împotrivă se adoptă, 103 pentru împotrivă se adoptă, pentru împotrivă se adoptă, 105 pentru împotrivă se adoptă, 1 pentru împotrivă se adoptă. Am ajuns la amendamentul de compromis numărul 6. Cine e pentru? Împotrivă se adoptă. Trecem la a doua parte. Nu, nu e vot pe părți. Bine. Bun. Atunci, trecem la amendamentul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împreună se, împotrivă, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, se adoptă. 107, nu-l votăm. 10 pentru împotrivă se adoptă, 11 pentru împotrivă se adoptă, 12 pentru împotrivă se adoptă, 109 pentru împotrivă de se adoptă. 13 pentru, nu, nu votăm, îmi cer scuze, Trecem la următorul, la 14. Cine pentru? 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 3. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Libe 4. Pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 5. Pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 7. Cu vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, Vom verifica electronic a doua parte de la Libe 7, verificare electronică. șaptesprezece voturi împotriva, opt pentru, nicio abținere se respinge. Libe 8, din nou pe două părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, se adoptă. Liber 9 pentru, împotrivă, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, se respinge. 111 pentru, împotrivă, se respinge. 112 pentru, împotrivă, se respinge. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, se se adoptă. 114 pentru, împotrivă, 114 vot electronic, rezultatul nu e clar, la 114 vot electronic. Nouăsprezece voturi pentru, 6 abțineri, niciun vot împotrivă. Bine, se adoptă. 19, nu, 20 următorul. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. 21 pentru, împotrivă se adoptă. Libe 10, din nou vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă se respinge. 115, cred că nu e nevoie să mai votăm. Da, bun, întregul raport, vot electronic, S-a deschis votul. de voturi pentru, două abțineri, niciun vot împotrivă. Felicităm raportoarea și acum uh, votăm rezoluția, din nou vot electronic. 23 pentru, două voturi, uh, două abțineri, nimic, niciun vot împotrivă. Bun, trecem la următorul raport al doamnei Tain și anume cel legat de Curtea de Justiție. Putem avea un vot în bloc, cred. Există consens în rândul tuturor grupurilor referitoare la pachet, deci după cum s-a propus în lista de vot de către raportoare, um, votăm în bloc, pe care cred că vot pe care putem, cred că putem să-l facem electronic. Deci propunerea doamnei raportor referitor la statutul Curții de Justiție, un vot. S-a deschis votul. Lipsește un vot. Lipsește un vot. Dar s-a rezolvat, s-a închis votul. 23 pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Se adoptă. Mai trebuie să votăm rezoluția legislativă, din nou vot electronic. Repetăm votul așadar. S-a deschis votul referitor la rezoluția legislativă. 23 pentru, un vot împotrivă și nici o abținere. Mai trebuie să luăm o decizie cu majoritate calificare de a intra în negocieri cu Consiliul. Uh, vot electronic pentru că trebuie să constatăm majoritatea. S-a deschis votul. Același rezultat, 23 pentru, 1 împotrivă, nicio abținere. Majoritatea calificată este obținută. Bun, cu acesta trecem la raportul colegului Mezaroș. Doriți să spuneți ceva, domnule Mezaroș? Votăm. Bun. Întâi, amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? se adoptă. Trecem acum la 52 Sfiefca. Pentru, împotrivă, cred că se adoptă. 53 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 55 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, se respinge. Trecem acum la amendamentul 56 pentru, împotrivă, se respinge. 58 pentru, împotrivă, se adoptă. Mm, de fapt, nu sunt sigură. Repetăm, 58 vot electronic. Nu a fost foarte clar. 17 pentru, 7 împotrivă. Se adoptă. 59 pentru, împotrivă. Se adoptă. 60 pentru, împotrivă. Se adoptă. 61 pentru, împotrivă. Se adoptă. 62 pentru, împotrivă. Se adoptă. 63 pentru, împotrivă. Se adoptă. 64 pentru, împotrivă să verificăm electronic 64. pentru, 9 împotrivă, o abținere se adoptă. 65 pentru, împotrivă, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, se respinge. 69 pentru, împotrivă, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, se respinge. 72 pentru, împotrivă, se respinge. 73 pentru, împotrivă, se respinge 74 pentru, împotrivă, se adoptă 75 pentru, împotrivă, se respinge 76 pentru, împotrivă, se adoptă 77 pentru, împotrivă, se adoptă 78 pentru, împotrivă, se respinge. 79 este acoperit, dar de fapt nu, pentru că a fost respins. Votăm 79 pentru, împotrivă, se respinge. 80 nu trebuie votat. 82 pentru, împotrivă, se respinge. Dar să verificăm. 82, verificăm electronic. paisprezece pentru, 10 împotrivă, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, se respinge. 84 pentru, împotrivă, se respinge. 86 pentru, împotrivă, se respinge. 87 pentru, împotrivă, se respinge. 88 pentru, împotrivă, se respinge. 90 pe două porți, prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, se respinge. 91 pentru, împotrivă, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, se respinge. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, se respinge. 98 pentru, împotrivă, se respinge. 97 pentru, împotri împotrivă, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, se adoptă. 100 nu trebuie să votăm. 101 pentru, împotrivă, se adoptă. 102 nu trebuie, 103 nu trebuie votat. 104 pentru, împotrivă, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, se respinge. 106 pentru, împotrivă, se respinge. 107 pentru, împotrivă, se respinge. 9 pentru, împotrivă, se adoptă. 109 nu trebuie. Este rezolvat. 111, prima parte pentru, împotrivă, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, se respinge. 110 este rezolvat, 112 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm electronic. 112. 5 pentru, pentru 19 împotrivă. Deci se respinge destul de clar. 113 pentru, împotrivă, se adoptă. 114 cu un amendament oral pentru, împotrivă, verificăm electronic 114. 11 pentru, 12 împotrivă, abținere se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, a, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, se respinge. 116 pentru, împotrivă, se respinge. 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, se respinge. 127 pentru, împotrivă, se respinge. 128 pentru, împotrivă, se respinge. 129 pentru, împotrivă, se respinge. 130 pentru, împotrivă, se respinge. 131 pentru, împotrivă, se respinge. 132 pentru, împotrivă, se respinge. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, Verificăm electronic 133, pentru că nu a fost suficient de clar pentru mine. pentru, 21 împotrivă, era totuși destul de clar. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se se adoptă 136 pentru... Nu trebuie, de fapt. Este rezolvat. Retrag 136. 137 pentru, împotrivă, se respinge. 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, se respinge. 139 pentru, împotrivă, se respinge. 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 141 vot pe părți. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, se adoptă. A treia parte pentru, împotrivă, se respinge. 142 pentru, împotrivă, se respinge. 143 pentru, împotrivă, se respinge 144 pentru, împotrivă, se adoptă 145 pentru, împotrivă, se respinge 146 pentru, împotrivă, se respinge 20 pentru, împotrivă, se adoptă 148 pentru, împotrivă, se respinge 21 pentru, împotrivă, se adoptă 149 pentru, împotrivă, se respinge 22 pentru, împotrivă, nu a fost clar. 22, verificăm electronic. Unsprezece pentru, 12 împotrivă, nicio abținere, se respinge. 150 pentru, împotrivă, se respinge 151 pentru, împotrivă, se respinge 152 pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la 23 pentru, împotrivă, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, se respinge. 24, trebuie să votăm, pentru, împotrivă, se adoptă 155 pentru, împotrivă, se respinge 25 pentru, împotrivă, să verificăm electronic 25. 25, da. S-a închis votul. 18 pentru, 5 împotrivă. Se adoptă. 26 pentru, împotrivă. Se adoptă. 157 pentru, împotrivă. Se respinge. 158, dar nu mai știu, dar este rezolvat. 27 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, se adoptă. 160 pentru, împotrivă, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, se respinge. 162 pentru, împotrivă, se respinge. 163 pentru, împotrivă, se respinge. 164 pentru, împotrivă, se respinge. 165 pentru, împotrivă, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, se adoptă 166 pentru, împotrivă, se adoptă 167 pentru, împotrivă, se adoptă 168 pentru, împotrivă, se adoptă 169 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, se respinge, 170 pentru, împotrivă, se respinge. 171 pentru, împotrivă se adoptă 172 pentru, împotrivă se respinge 173 pentru, împotrivă se respinge 30 pentru, împotrivă se adoptă 31 pentru, împotrivă se adoptă 32 pentru, împotrivă se adoptă 33 pentru, împotrivă se adoptă 34 pentru, împotrivă se se adoptă 35 pentru, împotrivă, se adoptă 36 pentru, împotrivă, se adoptă 37 pentru, împotrivă, se adoptă 38 pentru, împotrivă, se adoptă 39 pentru, împotrivă, se adoptă 40 pentru, împotrivă, se adoptă 41 pentru, împotrivă, se adoptă 42 pentru, împotrivă, se adoptă 43 pentru, împotrivă, se adoptă 44 pentru, împotrivă, se adoptă 45 vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, se respinge. Avem 46 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, se respinge, a doua parte pentru, împotrivă, se adoptă 47 pentru, împotrivă, se adoptă 48 pentru, împotrivă, se adoptă 1 pentru, împotrivă, se adoptă votul final referitor la avizul în totalitatea sa, vot electronic. ...24 pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Felicitări domnului raportor. Trecem acum la propriul meu raport uh, referitor la tutun, dacă citesc bine. În regulă. Bun. Trecem direct la vot și trecem la amendamentul 83. Geriner de Odenberg. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 12 pentru, împotrivă, votăm electronic. Amendamentul 12. Lipsește un vot. Avem 23, dar avea, ar trebui să avem 24. Avem. 14 pentru, 8 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 84, Bodu. Cine este pentru, împotrivă, verificăm electronic. Treisprezece pentru, 11 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Amendamentul 85, Geringer, pentru, împotrivă, se adoptă. 86, pentru, împotrivă, se adoptă. 13, pentru, împotrivă, se adoptă. 14, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, verificăm electronic. Amendamentul 89. S-a deschis votul. 14 pentru, 9 împotrivă, o abținere se adoptă. Amendamentul 90, doamna Wikström, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 91, pentru, împotrivă, Aș dori să verificăm electronic. 91. Paisprezece pentru, 9 împotrivă, abținere, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Putem trece la amendamentul 17 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, verificăm electronic compromisul 1. Lipsește un vot. Acum a votat toată lumea. 14 pentru, 8 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 18 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 99. Bun. 99 pentru, împotrivă, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, se respinge. 101 pentru, împotrivă, nu este clar. Verificăm electronic 101. șase pentru, 12 împotrivă, 6 abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, verificăm electronic și 20. Lipsesc două voturi. A votat toată lumea. 14 pentru 9 împotrivă, o abținere se adoptă. 102. Bodu pentru, împotrivă, se adoptă. 103. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 22. Pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 23 pentru, împotrivă, verificăm electronic, 23. dafür, 9 dagegen, keine Enthaltung. 15 pentru, 9 împotrivă, nicio abținere se adoptă. 24 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 25 pentru, împotrivă, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 28 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, verificăm electronic compromisul 2. A votat toată lumea. 13 pentru, 9 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Trecem la 31 pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, verificăm electronic. 32 nu a fost suficient de clar. A votat până la urmă toată lumea. 14 pentru, 9 împotrivă, abținere. Se adoptă. Pentru că tot aliniatul este șters, pornesc de la premisa că nu mai trebuie să votăm 115, pentru că nu mai există aliniatul. Deci trecem la compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 53 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic 35. șaisprezece pentru, opt împotrivă, nicio abținere, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, se respinge. 36 pentru, împotrivă, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, se respinge. 124 pentru, împotrivă, se respinge. 39 pentru, împotrivă, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, se respinge. 40 pentru, împotrivă, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, se se adoptă. Trecem la 130 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, se adoptă. 133 devine caduc, 45 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, se respinge. 137 pentru, împotrivă, se respinge. 130, 138, bineînțeles, pentru, împotrivă, se respinge. 139 pentru, împotrivă, se respinge. 141 pentru, împotrivă, verificăm electronic la 141. treisprezece pentru, 10 împotrivă, o abținere se adoptă 142 pentru, împotrivă se respinge 143 pentru, împotrivă se adoptă tot cred, dar să verificăm totuși electronic. pentru, 10 împotrivă, abținere. Se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Trebuie să dăm mai departe. Ajungem la 162 coferati pentru împotrivă, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, se respinge. 58 pentru, împotrivă, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, să verificăm electronic, 62. Lipsește un vot. A votat toată lumea pentru că am numai 23 de voturi înregistrate. Bun. Dacă nu, închidem votul la 23. 12 pentru, 11 împotrivă, se adoptă. Trecem la 64, coferati pentru, împotrivă, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, se respinge. Vreți să verificăm 66? Nicio problemă, cu plăcere. Unu pentru, 22 împotrivă și o abținere. Dar orice coleg are dreptul să ceară o verificare electronică, se va ține, se va face. Bun, trecem la 1. Amendamentul 1. Trebuie să-l votăm pentru, împotrivă, se adoptă. 67 Taylor pentru, împotrivă, se respinge. 68 pentru, împotrivă, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, se respinge. 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, se adoptă. Acum, 73 pentru, împotrivă, 73 Taylor pentru, împotrivă se adoptă, 74 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm electronic, 74 Coferati. Zece pentru, 12 împotrivă, două abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, se adoptă 7 pentru, împotrivă, se adoptă 8 pentru, împotrivă, se adoptă 77 pentru, împotrivă, se adoptă 78 pentru, împotrivă, se respinge 79 pentru, împotrivă, se respinge 9 pentru, împotrivă, se adoptă 80 e rezolvat și 81 este rezolvat, 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la votul, uh, la aviz modificat, vot electronic, s-a deschis votul. 14 pentru, 6 împotrivă, 4 abțineri. Avizul se adoptă cu majoritate ca atare. Mulțumesc! Domnule Mezaroș, vă rog, aveți cuvântul. I would like to ask... Mă scuzați, aș dori să pun o întrebare legată de amendamentul meu 115. Cred că am votat și nu înțeleg... You told something about, but I... Cred că n-am votat și nu înțeleg de ce. N-am, n-am fost atent. Cred că ați explicat, dar n-am prins de ce nu am votat 115. N-am făcut asta. Da, domnule, din motive practice am discutat cu secretariatul și am luat această decizie. Am votat amendamentul 23 înainte. 3, amendamentul 32. Așa că nu am mai putut face această modificare, de aceea nu s-a mai votat la amendamentul dumneavoastră. Alineatul nu mai există, așa că nu are cum să fie modificat. Bun, putem închide acest punct și atunci trecem acum la un aviz, avizul doamnei Muscardini. Aveți un proiect de scrisoare, trebuie doar să votăm cine e împotrivă, cine, se, cine e pentru, cine e împotrivă, Bun, deci s-a votat sub această formă. Trecem apoi la echilibrul de gen în rândul administratorilor neexecutive ai societăților cotate la bursă. S-a discutat foarte mult acest subiect, a fost amânat din cauza că unele grupuri politice doreau să mai discute, dar acum votăm. Doamnă, vreți să ne spuneți ceva în legătură cu acest raport? Uh, stimate eh, colegi, stimați colegi, cum a spus și domnul președinte, am discutat foarte, foarte pe larg acest subiect data trecută. Doresc să vă amintesc următorul fapt. Vorbim aici despre temeiul juridic. Am avut o motivație foarte bine argumentată din partea secretariatului în ceea ce privește uh, Uh, decizia luată de Curtea Europeană de Justiție în cazul Danosa și se pare că temeiul juridic ales de noi este cel corect. Eu sunt de acord cu acest fapt. Țin să vă reamintesc că mai e vorba aici despre încă ceva. Uh, despre respectarea drepturilor parlamentare. În procedura de codecizie, ca um, europarlamentari, avem acest drept de a decide și noi. Vorbim de faptul că trebuie să alegem un temei juridic clar și potrivit. Acest lucru trebuie să-l facă Comisia Jurii și cel ales aici este tocmai așa. Cred că avem destule materiale astfel încât să fim de acord că acesta este temeiul juridic care trebuie utilizat. Vă do- mulțumim, doamnă Regner, doamna Nibler are cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, și eu vreau să mulțumesc pentru dezbaterea intensivă pe care am avut-o în legătură legătură cu temeiul juridic pentru acest dosar. Am fost bine informați și cred că este foarte important că sub uh, doamna raportor am discutat și în cadrul comisiei noastre foarte mult. Acest dosar este un exemplu clasic pentru următorul fapt. Când există două, trei păreri din punct de vedere juridic, am văzut că aici putem fi de aceeași părere și anume că temeiul juridic ales este cel corespunzător. În grupul meu politic am discutat de mai multe ori despre această temă în diferite cercuri și vreau să spun că și la noi, în ceea ce privește temeiul juridic, au existat diferite păreri ca raportor pentru grupul meu politic am cerut un vot liber. Colegii pot să aleagă cum își doresc să voteze. Eu am citit toate luările de poziție, toate avizele și nu a fost deloc ușor. Aș fi de acord din toată inima, dar am totuși anumite îndoieli în ceea ce privește acest temei juridic. Ieri, la dezbaterea cu colegii din Parlamentele Naționale, am reiterat acest fapt. De aceea vreau să spun că nu voi fi de acord cu acest temei, însă am pus vot liber pentru grupul meu politic. Nu cred că orice problemă europeană e o problemă care trebuie rezolvată la nivel european. Intervine aici subsidi- subsidiaritatea. Ce ține de Europa, ce ține de statele membre. Pentru mine acest punct este foarte important. Uh, și de aceea eu cred că temeiul juridic ales în acest caz nu este cel potrivit, așa că nu voi fi de acord cu această propunere, însă grupul nostru, în grupul nostru politic fiecare jurist va, ele, va alege cum crede de cuviință. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Berlingver are cuvântul. Fără un apello. Mulțumesc, vreau doar să fac un apel uh, către întreaga comisie pentru că atunci când vorbim despre temeiuri juridice, e adevărat că de fiecare dată când ai uh, doi avocați, ai și trei păreri. Dar totuși suntem și o, comitică, o comisie de politică, mă scuzat. Deci uh, suntem și politicieni, deci trebuie nu doar să câștigăm o bătălie juridică aici, ci să reprezentăm și oamenii. Așadar, o problemă cum este cea legată de Uh, puterile politice ale femeilor și emanciparea femeilor, e o chestiune diferită. Tot felul de sensibilități politice se vor manifesta aici. În mandatul pe care l-am primit și de la, apropo, și de la uh, votanții bărbați, trebuie să ținem seama de el. În ce privește discuția pe 1, 5, 7 sau 19, continuă să ne facă probleme pentru că uh, s-a decis, inițial se discutase că nu va fi codecizie. Deci e foarte nepoliticos. E, trebuie să avem o, o poziție, pentru că definiția angajaților sau a lucrătorilor a fost dus, discutată în, la curte de câteva ori, în multe cazuri și Acest concept trebuie să fie examinat și trebuie să urmărim uh, uh, linia care a fost dată în trecut. Și sigur, incluzând faptul că multe uh, afaceri, mulți antreprenori spun vrem să ne alegem noi oamenii cu care lucrăm. Poate că asta e adevărat, dar tendința astăzi continuă să fie de a exclude femeile. Avem foarte multe cazuri îngrozitoare de antreprenori femei care suferă discriminare teribilă și respectând subsidiaritatea, trebuie totuși să dăm un semnal uh, pentru Europa. Da, am discutat foarte mult data trecută. Acum cred că fiecare trebuie să ia o hotărâre. Din punct de vedere, de vedere juristic, fiecare reprezintă anumite chestii. Există trei servicii juridice cu trei păreri diferite. Nu se poate acționa fals sau uh, bine în, ace- în această chestiune. Doamna Regner ne, ne spune 157. 19 nu ar fi o alternativă. Bun, deci votăm pentru 157. Votăm electronic. Cred că toată lumea e de acord. S-a deschis votul. Lipsesc două voturi. Bine. Se pare că aceste două voturi au lipsit în mod constant astăzi, așa că închidem acum votul. 11 voturi pentru, 6 împotrivă, 4 abțineri. Temeiul juridic este adoptat așa cum le-a propus doamna raportor. Bine, atunci mai avem încă un temei juridic. Domnul Speroni este raportor, dacă văd bine documentele. Vorbim despre bateriile și acumulatorii portabili. Domnul Speroni nu este aici, așa că vă voi prezenta eu în loc să existe un dublu temei juridic, 192 și 114, se ia în considerare doar 192. Puteți să observați acest fapt din documentele pe care le aveți în față. Sunteți de acord cu propunerea domnului Speroni? Dacă da, vă rog să ridicați mâna. Cine pentru, cine împotrivă? Unu sau doi împotrivă, e bine, restul sunt pentru, bun, atunci se adoptă. Trecem Trebuie să urmăm recomandarea secretariatului și să votăm electronic pe propunerea domnului Speroni. Vot electronic. Douăzeci au votat, 21, crește numărul. 22 de voturi pentru, nimeni împotrivă, nicio abținere. Bun, se adoptă. Trecem la un proiect de aviz sub formă de scrisoare cu privire la o petiție. Mai avem încă un temei juridic în ceea ce privește calificările profesionale, tot din partea domnului Speroni. Să văd dacă găsesc în documentele mele acest punct. tot al domnului Speroni. Ce ne, ce ne propune domnul Speroni? Întreb secretariatul. Ad hoc übernommen. Alles klar. Also, der Vorschlag ist der, dass er- Propunerea următoare, articolul 114 nu e necesar ca temei juridic și ar trebui să se renunțe la el ca temei juridic. Da, e corect ce am înțeles? Bun, grupurile politice au discutat foarte mult subiectul, știu foarte bine, așa că putem vota din nou vot electronic. Cine e pentru? 22 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Se, aprob- se adoptă. Din acest pachet ne mai rămâne la vot aceast, acest proiect de avize în ceea ce privește petiția. Are toată lumea textul. Acum facem această petiție. Cine e pentru această scrisoare legată de petiție? Vot electronic. 21 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Se adoptă. Mai avem un punct și anume punctul 25. La punctul 25 un grup politic a spus că ar trebui să existe posibilitatea de a, a depune amendamente pe baza informației pe care o aveți în față. E vorba de diferite aspecte și diferite părări. De aceea trebuie să stabilim un termen pentru depunerea amendamentelor. Secretariatul ne propune data de 4 iulie. Am putea să votăm data viitoare. E vorba despre actele delegate, actele pune, de punere în aplicare în ceea ce privește directiva produselor din tutun. Bun, atunci 4-7 termen, 4 iulie termen de depunere, al, de depunere a amendamentelor. Bun, trecem acum la punctul domnului Baltasare, punctul 7, în legătură cu achizițiile publice. Aveți cuvântul. Raffaele. președinte. Astăzi uh, examinăm amendamentele. Sunt cinci de amendamente în proiectul de aviz. Și alte 32 de amendamente ale colegului Taylor. O mare parte dintre amendamente pot să le accept. Merg în, uh, în sensul cel bun în ce privește acest proiect de aviz și mai ales în ce privește extinderea uh, tratamentului pentru servicii din țări care timp de trei ani consecutiv au fost clasificate ca uh, țări cu venit redus, cu venit mic. Există o serie de amendamente la articolul 8, de la 62 până la 72, și care permit uh, să se îmbunătățească terminologia și aplicarea dispozițiilor legale cu o listă de criterii pentru evaluarea uh, decretelor de reciprocitate. amendamentele la articolul 11 uh, permit uh, prelungirea măsurilor restrictive, obligația raportului anual către Parlamentul European și Consiliu, articolul 10, privind măsurile de aplicat. Eu consider că asta nu merge în sensul uh, avizului. Sunt anumite amendamente așadar care doresc, de exemplu, să modifice articolul 6, adică Uh, notificarea administrației adjudicatare, excluderea de oferte care se referă la bunuri sau servicii neprevăzute. Pragul uh, de 50 până la 75% din produse la care să se aplice excluderea. astfel încât uh, putem evalua o excludere numai dacă ea este o excludere în spiritul articolului 10 din regulament și atunci putem aplica uh, țării respective măsuri restrictive ca urmare a unei absențe a reciprocității accesului la piețele publice, o absență demonstrată. În zilele următoare, evident, voi uh, încerca să obțin amendamente de compromis care să ne permită să avem o poziție, să avem poziții cât mai apropiate, comune dacă se poate, dat fiind că în luna iulie trebuie să votăm acest text. Deci peste o lună. Iată care erau considerațiile mele în legătură cu amendamentele domnule președinte. Taylor, bitte. Bun, doamna Taylor are cuvântul. Um, thank you. Mulțumesc, uh, domnule Baldassari. Au existat o serie de preocupări legate de propunerea Comisiei. Cel mai important uh, referitor la procesul în care le se permite autorităților locale și regionale dacă vor să respingă oferte din uh, țări terțe. Considerăm că formularea articolului 6, așa cum a fost ea făcută de Comisie, este acum inacceptabilă și domnul Baldassare a făcut unele schimbări în direcția cea bună, deci asta e întotdeauna o schimbare uh, bună și uh, aș dori eventual alte câteva schimbări în aceeași direcție. În ce privește regulile de acces pentru serviciile și bunurile uh, din articolul 5, cele neacoperite de regulament, să ne asigurăm că nu compromite această uh, lege faptul că poziția generală a pieței europene e deschisă. Apoi, Eh, salut ideea că dacă în 12 luni nu se realizează un eh, rezultat satisfăcător, eh, lucrurile trebuie revizuite. Și domnul Baldasar spune că trebuie să reacționăm mai repede. Trebuie să clarificăm, juridic vorbind, statutul țărilor terțe în procedurile europene de recitare pentru a avea o politică comercială integrală și o piață unică și să păstrăm piața unică. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Lichtenberger are cuvântul. Am vrut doar să atrag atenția asupra faptului că nu mai vorbim de mult despre o problemă teoretică, ci despre una foarte practică. Mai ales pentru că dacă într-un oraș austriac de vreo 10.000 de locuitori se confruntă cu venirea unui industriaș indian, de aici rezultă o serie întreagă de probleme. Pentru o comunitate, practic, nu mai este posibil să evalueze situația. Cum ar trebui o comunitate să se descurge din punct de vedere, de vedere juridic? Eu sunt îngrijorată. Foarte multe orașe se confruntă cu asemenea oferte și au greutăți foarte mari în a lua hotărârea potrivită o hotărâre care să țină cont de regulile pentru licitații, însă în același timp să țină cont de prevederile existente. Dacă ar fi vorba de o întreprindere europeană, atunci nu există anumite precondiții și e destul de greu nu doar norvegienii, elvețienii fac asemenea oferte, ci intervine aici și o dimensiune internațională. Da, mă bucură foarte mult o piață deschisă, însă aici, în ceea ce privește organismele de luare ale deciziilor, mai ales când ne referim la comunități, e foarte greu să fie evaluată situația. Așa, în viteză, nu am putut să verific foarte bine lucrurile, dar mi-ar conveni foarte mult dacă organismele de luare a deciziilor ar, ar fi luate în considerare și respectate. Nu în orice oraș există un specialist pentru licitații globale. Trebuie să se țină cont și de acest fapt. Apoi, construcția de Uh, șosele cu ofertanți din China. Știm foarte bine ce se întâmplă și e cazul Germaniei. Așa că eu mă întreb cum ne putem pregăti autoritățile de luarea deciziilor acestea să se adapteze astfel încât să fie foarte clar care sunt dispozițiile de care este neapărat nevoie. Se spune că în viitor totul va trebui să fie făcut în engleză și atunci sunt deja restricționate anumite societăți. Mulțumim, domnule Baltasare, pentru final luați cuvântul. Sì, grazie Presidente. Non ci sono... Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu mai am uh, comentarii speciale de făcut. Vreau doar să mulțumesc Rebecca e Taylor pentru uh, faptul că apreciază activitatea care a fost desfășurată și sigur, sper că vom ajunge la amendamente de compromis și vom găsi soluția cea mai simplă posibil pentru a facilita aplicarea acestei uh, legislații, mai ales pentru licitațiile de sub 5 milioane de euro, pentru că acestea ne interesează cel mai mult pe autoritățile locale. Unele pot fi peste, dar evident scopul este să simplificăm cât mai mult posibil regulile înainte să ne trezim că la Consiliu se va manifesta foarte multă confuzie, ba chiar austeritate. Și a doua problemă importantă este că uh, în timp ce, este că în timp ce noi ne-am deschis complet piețele, alte țări și-au închis complet piețele. Bine, altele nu le-au deschis niciodată, cum este China, dar mai știți că mai e Rusia, mai e Brazilia, mai e India. Deci, la începutul crizei, de la începutul crizei, ei au devenit din ce în ce mai protecționiști și în timp ce noi oferim o serie întreagă de oportunități, oportunități în valoare de 300 de miliarde de euro, și în același timp concurenții uh, firmelor noastre europene nu fac același lucru vorbim de mii și mii de locuri de muncă care sunt uh, puse sub semnul întrebării, deci trebuie să avem un sistem care să le protejeze. Ceea ce încercăm să facem uh, este să îmbunătățim lucrurile. Știm care e obiectivul final și trebuie să ne asigurăm că autoritățile locale pot aplica măsurile și regulile cât mai bine. Mulțumim, putem închide acest punct și trecem atunci la următorul punct de zi, care de fapt a fost amânat în legătură cu copiile private, apoi cloud computing, computing, raportorul pentru acest raport nu se află în sală, așa că propun să îl amânăm. Pentru că, oricum, nu ne grăbim, putem să discutăm despre acest subiect și în iulie. Apoi, 38, a, subsidiaritatea, din regulamentul de procedură. Aveți documentele, la 30 chestiuni diverse, vreo observație, niciuna, trecem la 31, reuniunile următoare, 8 iulie de la ora 15 la Bruxelles, reuniunea s-a încheiat, mulțumesc! CSR, next time, yeah.